very much. I propose to start because I see uh, many of the colleagues are already online and uh... Vă mulțumesc, aș propune să începem pentru că mulți dintre colegi văd că sunt uh, conectați și cei care nu sunt alături de noi sper că vor reuși să se conecteze cât mai uh, repede. Punctul 1 de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, comentarii, ordinea de zi este adoptată. La punctul 2 avem comunicările uh, normale. În primul rând, reuniunea noastră este transmisă pe internet. În al doilea rând, regimul lingvistic. Așa cum s-a întâmplat în trecut cu reuniunile de la distanță, avem șase limbi, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă și polonă. Avem nevoie de o bună calitate a legăturii sunet, sunet și de video pentru ca interpreții să poată să lucreze așa cum trebuie. Oratorii sunt uh, rugați să ia cuvântul în una din limbile pentru care există interpretare și vă recomandăm să vorbiți în mod clar, într-un ritm normal, pentru a-i uh, asista pe interpreți în activitatea lor și Uh, președintele mulțumește interpreților pentru activitatea și ajutorul lor. Mulțumim și noi. Punctul 3 și 4. Aici avem 3, uh, 4 și 5 avem uh, voturi până la 16.30. 3 puncte. Un nou cadru legal pentru a um, opri și reversa deforestarea despăduririle globale, apoi calea înainte în ceea ce privește strategia dedicată pădurilor în, în Europa și rolul Uniunii Europene în protejarea și restaurarea um, pădurilor, uh, pădurilor din uh, lume. Raportor este domnul Mauri Pekarinan de la grupul Renew. 230, 229 de amendamente au fost uh, depuse la cele trei avize. Unul dintre aceste avize Um, se referă la um, strategia depusă um, pentru păduri de la Comisia uh, Agri. Al doilea, strategia Uniunii Europene pentru a pune capăt despăduririi globale și ultimul aviz, ultimul aviz este un alt raport din, din propria inițiativă de la Comisia Envi cu titlul Rolul Uniunii Europene în protejarea și restaurarea pădurilor uh, mondiale titlul inițial era accelerarea acțiunii europene de a proteja și restaura pădurile lumii. Dar Envy de curând a decis să schimbe titlul. Înainte să trecem la vot, trebuie să verificăm existența quorumului, pentru că avem nevoie de prezența a 20 de membri, o pătrime din componența comisiei. Deci, dragi colegi, v-aș ruga să uh, apăsați buton, butonul Raise Uh, raise the hand de pe ecranele dumneavoastră pentru a verifica uh, quorumul. Please uh, press raise hand. Deci vă rugăm să apăsați pe ecranele dumneavoastră butonul raise hand. Do we have the forum? Yes. Este întrunic forumul? Da, 25. Mulțumesc foarte mult. Deci, um, forumul a fost întrunit și putem trece la vot. Aș dori să vă aduc aminte că doar um, colegii a căror nume a fost comunicate secretariatului au dreptul să voteze. Membrii respectivi au primit uh, ieri seara un e-mail de la secretariatul ITRE cu uh, buletinul de vot și instrucțiunile de vot, sunteți invitați să, complet, să completați uh, buletinele de vot uh, fie cu mâna, fie în mod electronic. Vă rog să semnați uh, declarația solemnă, să mm, vă puneți numele pe fiecare pagină, să semnați fiecare pagină, să vă puneți inițiale pe fiecare pagină, să scanați sau să faceți o poză a paginilor din Um, buletinului de vot și să trimiteți aceste documente la um, adresa de e-mail cunoscute. Doar cele care vor fi trimise de pe uh, adresa de e-mail oficială a dumneavoastră, care includ numele, votul și semnătura într-un format uh, citibil, vor fi uh, considerate valabile. Membrii care sunt prezenți în uh, sală uh, fac parte din uh, listele de vot pe care, care sunt la dispoziția tuturor grupurilor, de, de, grupurilor politice. Am deschis votul și, după cum am spus, se poate vota până la 16.30, ora Bruselului. Și rezultat, rezultatele vot, votului, voturilor ne vor fi comunicate în scris și vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Vă mulțumesc, am deschis votul și sunteți rugați să votați. Trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi, un punct foarte important, uh, instituirea Fondului pentru o tranziție justă. Acest fond este foarte important pentru regiunile care trebuie să își diversifice activitățile, să depășească în mod uh, treptat economiile bazate pe cărbune și nu numai. Este o inițiativă care a fost prezentată inițial de către Comisia ITRE. Colegul nostru, uh, fostul președinte al Comisiei uh, ITRE, domnul Buzek, este cel care a susținut uh, de la bun început această inițiativă, dar de asemenea mulți colegi, coordonatori care au fost uh, activi în Comisia ITRE în mandatul anterior, s-au implicat în mod activ în promovarea acestei inițiative. Am, înce- am încercat să obținem un rol proeminent pe acest dosar, să fim Uh, comisia competentă pe fond sau să avem cel puțin o competență partajată. Din păcate, datorită modului în care Comisia Europeană a prezentat această, această inițiativă în contextul politicii de coeziune, nu ne-a fost deloc uh, ușor să obținem rolul pe care ni l-am fi dorit din punctul de vedere al competențelor și din punctul de vedere al rolului istoric pe care uh, a avut Comisia ITRE, prezidată de domnul um, Buzek. În data de 7 mai am decis să respectăm decizia CCC în ceea ce privește competențele, uh, astfel încât regii și ITRE sunt uh, comisii asociate pe marginea întregii propuneri, în temeiul articolului 57, și nu s-a dat curs cererii ITRE de a avea uh, rolul de comisie asociată în temeiul articolului 58. însă sper că I3 va putea uh, să uh, aibă un rol important, astfel încât părerile noastre să fie respectate de cealaltă comisie. Aș dori să îl invit pe domnul Buzek să ne prezinte proiectul de aviz pe marginea acestei uh, propuneri atât de importante, la care există deja 51 de amendamente. Calendarul ITRE este extrem de strâns pentru că Comisia competentă pe fond dorește să aibă votul în iulie, ceea ce înseamnă că noi până la sfârșitul lunii iunie sau cel mai târziu la începutul lunii iulie va trebui să votăm împreună cu coordonatorii, va trebui să uh, stabilim uh, calendarul și împreună cu raportorii, raportorii din umbră, o să încercăm să vedem care sunt uh, posibilitățile de a fi cât mai eficienți vis-a-vis de calendar, pentru a avea suficient timp pentru negocierea compromisurilor membrii ITRE uh, pot depune amendamente înainte ca proiectul de aviz să fie prezentat în uh, reuniunea comisiei. Chiar și eu personal am cosemnat unele din amendamentele depuse de domnul Buzek și am depus și alte, alte amendamente împreună cu alți, uh, cu, cu alți colegi. Platforma online pentru a depune amendamente s-a deschis, a fost AT4AM s-a deschis marți 12 mai, după ce a fost publicat proiectul revizit a domnului uh, Buzek. Uh, termenul limită pentru depunerea amendamentelor este miercuri 20 mai la prânz. În urma deciziei coordonatorilor ITRE din data de 8 aprilie, mm, colegii noștri sunt uh, încurajați să depună amendamentele în limba engleză, în numele grupului sau să fie semnate de cel puțin uh, patru membri sau de cât mai mulți uh, membri uh, cu putință. Sunt recomandări ferme mm, pe care le respectăm și în alte dosare. Și acum o să dau cuvântul domnului Buzek pentru 4 minute, după care va veni rândul raportorilor din umbră, fiecare având la dispoziție câte 2 minute și înainte să avem uh, dialogul cu doamna comisar Kadri Simpson și dacă vom avea suficient timp, aș dori să um, îi dau cuvântul uh, și directorului în funcție de la DG Radio, domnul Murray Gilland, pentru a ne prezenta perspectiva Comisiei Europene. Îi dau acum cuvântul domnului Buzek. Aș dori să-i mulțumesc pentru activitatea sa, pentru energia um, consumată în promovarea acestei idei și îl asigur de sprijinul nostru, astfel încât ideile dumnealui să fie încununate de succes în Parlament și uh, ulterior în negocierile purtate cu Consiliul. Domnule Buzek, dacă sunteți online, vă dau cuvântul pentru 4 minute. Domnul Buzek nu este conectat. Domnul președinte, uh, v-aș ruga atunci să încercați să îl contactați pe telefon pentru a vedea care este problema. Da, secretariatul încearcă de 5 minute să intre în contact cu domnul Buzek, dar nu a reușit până acum. Well, colleagues, uh, in order to be efficient. Președintele, dragi colegi, pentru a fi eficienți, pentru că cunoașteți deja proiectul de aviz al domnului Buzek, uh, care a fost publicat și Aș propune atunci să începem cu raportorii din umbră și în momentul în care domnul Buzek va fi alături de noi, o să dăm, o să dăm cuvântul. Dacă sunteți de acord, dau cuvântul domnului Heisel din partea eșidă. Robert, ai cuvântul timp de două minute. Hello, can you hear me and can you see me? Mă auziți? Mă puteți vedea? Da, foarte bine. Dragă Cristian, sper că toată lumea e bine și sănătoasă. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția la acest schimb de opinii pe marginea unui proiect legislativ atât de important. Aș dori să mulțumesc secretariatului, colegilor, eurodeputaților, nu doar din grupul politic socialist, dar și din partea, dar din, și din partea altor grupuri politice. Um, și aștept cu nerăbdare schimburile de opinii pe care le vom avea în următoarele săptămâni. Aș dori să mulțumesc domnului Buzek pentru că a, uh, ne-a partajat uh, uh raportul a publicat raportul, proiectul de, de raport care re, reprezintă un bun punct de plecare pentru discuțiile viitoare. Criza actuală afectează economiile europene și acum trebuie să accelerăm investițiile necesare pentru a ajunge la uh, neutralitatea uh, climatică. Avem nevoie de mm, alocări bugetare suplimentare de la bugetul Uniunii Europene redresarea um, ecologică trebuie să aibă un rol important pentru a atenua uh, impactul crizei COVID-19, mai ales uh, în regiunile afectate. Pentru această tranziție avem nevoie de resurse financiare importante și tranziția ecologică nu trebuie să lase pe nimeni în urmă. Și, ci ar trebui să creeze condițiile necesare pentru a eradica inegalitatea și sărăcia energetică. Ne dorim ca partenerii noștri, sindicatele, partenerii din societatea civilă, alte părți interesate să fie uh, implicate în această tranziție. Um, instaurarea acestui fond pentru o tranziție justă nu ar trebui să uh, reducă fondurile politicii de coeziune. Cu alte cuvinte, mecanismul de transfer ar trebui să fie să aibă un caracter opțional și nu obligatoriu, tocmai pentru a permite statelor membre să uh, analizeze cele mai bune modalități de alocare a resurselor. În plus, acest uh, fond pentru o tranziție justă ar trebui să-și aducă contribuția la obiectivele climatice ale Uniunii Europene pe 2020, permițând regiunilor și oamenilor să um, treacă înspre o economie neutră față de mediul conjurător până în 2050. Ar trebui să investim mai mult în energii regenerabile, în infrastructură inteligentă, în economie circulară în general. În calitate de socialist, consider că acest fond să fie folosit și pentru reconversia uh, profesională să fie folosit de asemenea pentru a susține din punctul de vedere al veniturilor celor care și-au pierdut locul de muncă. Eficiența energetică ar trebui să fie promovată, reciclarea materialelor ar trebui să fie folosită. Președintele întrerupe. Robert, îmi pare, îmi pare foarte rău, nu avem suficient timp la dispoziție, um, doar două minute fiecare vorbitor. Dau acum cuvântul uh, domnului Borchia, raportor din umblă de la IDE.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 Trebuie să-mi exprim mai întâi dezamăgirea pentru că acest fond pentru tranziție trebuie să beneficieze de un buget proaspăt suficient. Îmi exprim însă satisfacția vis-a-vis -vis de eforturile domnului Buzek, uh, încercând să contureze uh, acest proiect în condițiile date. Propunerea Comisiei dacă e menținută, cota parte primită de statele membre va fi nesemnificativă comparativ uh, cu uh, procesele de uh, tranziție prin care vor trece sau um, proiectele pe care le au în vedere. Sunt de acord cu preferința raportorului pentru ca tranziția energetică să țină seama de uh, un preț rezonabil și de securitate energetică până la urmă. Patru amendamente marchează uh, reducerea carburanților fosili, promovarea uh, infrastructurilor necesare pentru o energie cât mai curată. Ca un comentariu suplimentar, vreau să reamintesc că statele membre trebuie să fie în măsură să beneficieze într-o manieră echitabilă, proporțională și pe bază nediscriminatorie de acest fond pentru o tranziție justă, așa încât fondul să nu genereze concurență neloială comparativ cu propunerea originală. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Trec acum la grupul verzilor și dau cuvântul lui Henry Han. Thanks a lot, Mr. Good. Mulțumesc uh, foarte mult. Tranziția întotdeauna include posibilitatea unor schimbări pozitive. E nevoie de o legislație ambițioasă pentru a atinge măcar obiectivele acordului de la Paris. Avem o șansă suplimentară acum pentru a o face. Dacă suntem serioși cu neutralitatea uh, energetică, nu ar trebui să mai cheltuim nici măcar un euro pe uh, carburanții fosili. Iar uh, gazul nu e alternativa la cărbune. Haideți să deschidem potențialul regiunilor care funcționează de cărbune. Condiționalitatea va permite marilor companii să uh, atingă uh, neutralitatea climatică și să înghețe consumul de uh, carburanți fosili. Acest fond va trebui să susțină doar acele activități care respectă taxonomia și regulamentele. Aș aminti colegilor că tranziția cere investiții solide și de aceea propun sporirea bugetului acestui fond la 3 miliarde de euro fără a ne atinge de transferuri din fondul pentru coeziune. Pentru că astfel vom demonstra că suntem alături și facem eforturi cot la cot cu cetățenii pentru a aborda problema climatică, pentru a proteja sănătatea, locurile de muncă și pentru a crea o economie durabilă dar uh, asigurând și uh, securitatea energetică. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă Hans, spune președintele. Raportorul din umbră numele ECR este doamna Beata Zidlo. Aveți cuvântul. Dzień dobry, panie przewodniczący, szanowni państwo. Chcę podziękować. Bună ziua, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc domnului Buzek pentru avizul formulat. Sunt foarte de acord cu dumnealui pe multe aspecte ale textului și cred că importante uh, sunt următoarele puncte. Acest fond nu doar că trebuie să atenueze uh, costurile sociale și economice ale tranziției, ci și uh, tranziția ca atare, prin proiecte. În al doilea rând, eu zic că prioritatea trebuie acordată acelor țări și acelor regiuni care depind foarte puternic de cărbune, mai ales de lignit. Țări care, din motive socioeconomice, poate că nu sunt în măsură să Uh, meargă uh, singuri spre această tranziție. Un alt lucru deosebit de relevant pentru mine este siguranța energetică și asta are de-a face cu rezervele de gaz natural. E un lucru extrem de uh, relevant pentru Europa Centrală și de Est și tocmai de aceea cred că luarea în calcul a gazului natural ca o energie cu emisii reduse este foarte important. Mai mult decât atât, eu cred că sumele alocate acestui fond sunt foarte mici și ca atare ele trebuie sporite. Sunt împotriva uh, acelor uh, sume uh, transferate într-o direcție sau în alta, în special uh, bani uh, transferați de la Fondul pentru Coeziune, unde sunt foarte importanți de asemenea. Am mari îndoieli dacă în condițiile pandemiei curente, data de 2050 ca dată țintă poate, mai poate fi atinsă. Eu cred că transformarea, tranziția nu poate uh, fi corelată cu țări care se angajează să respecte uh, acordurile climatice mm, cu un deadline fix. Acum trecem la raportul din partea CUE. Doamna Sira Rego, vă rog. Sí, muchas gracias. Espero que estén bien. Tres consideraciones. Mulțumesc foarte mult. Sper că toată lumea să fie bine. Aș avea trei comentarii de făcut. În primul rând, în legătură cu finanțarea, ni se pare că este insuficientă. Și uh, nici măcar uh, tehnologiile de inginerie financiară nu sunt suficiente, prin care Comisia Europeană dorește să multiplice fondurile. Și nici pe departe nu e vorba de bani proaspeți, deci uh, credem că sumele propuse nu sunt uh, îndeajuns. În al doilea rând, fondul uh, trebuie să ajute nu doar pe cei care au probleme începând de acum, ci și pe țările care au făcut uh, până acum eforturi și care au fost lovite în mod injust și cu un cost social deosebit. În al treilea rând, considerăm că fondul trebuie folosit pentru creșterea țesutului productiv și nu trebuie folosit pentru finanțarea gazelor sau alte și în niciun caz pentru corporațiile financiare. Iar propunerile noastre se centrează pe două axe. În primul rând, participarea sectorului public pentru companiile care se află în zonele miniere și, în al doilea rând, să ținem cont de dimensiunea de gen și de nevoia de diversificare economică a activităților, în special pe bază economică și socială. În al doilea rând, am propus amendamente care se referă la uh, o mai bună guvernanță pentru acest fond, aspecte care au de-a face cu o participare activă a tuturor actorilor sociali, economici și instituționali pentru fiecare zonă în parte și pentru a asigura un mai mare control democratic. Mulțumesc! Very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că mm, domnul Buzek tot nu este online cu noi și am o solicitare de o scurtă intervenție din partea domnului Maria Spirachi, un minut, după care vom vedea dacă domnul președinte Buzek poate fi sau nu alături de noi. Doamnă Spirachi, aveți cuvântul. Mulțumesc, spune doamna Spirachi, din sală. Întâi de toate vreau să-l felicit pe domnul Buzek pentru eforturile dumnealui, pentru ca acest fond pentru tranziție justă să capete viață. Și asta pentru că am lucrat împreună încă din 2017. Iată, cu trei ani în urmă am început să lucrăm la acest fond pentru tranziție justă, tocmai pentru ca să ne susținem regiunile. Mă gândesc la Macedonia, la Megalopolis, ca să poată uh, face o tranziție de la cărbune la alte surse de energie. Vreau să insist că trebuie să ne ocupăm de acele regiuni care sunt uh, dependente total de carburanții fosili, ligniți uh, și alte tipuri de cărbune sau cărbuni fosili. E foarte important de reamintit, dar e nevoie și de o tranziție lină, de aceea susțin felul în care domnul Buzek uh, conturează rolul gazului natural. Trebuie să avem infrastructura adecvată, trebuie să avem uh, ocazia de a transforma această infrastructură într-una care, care să uh, permită uh, transferul de uh, noi energii precum hidrogenul lichid, hidrogenul albastru. Uh, nu vorbim doar de lipsa de putere, uh, ci această tranziție trebuie să permită înlocuirea uh, energiei cu una regenerabilă. Dar sunt foarte mulți cei care depind cu locul lor de muncă de cărbune. Deci vorbim de multe locuri de muncă, de aceea trebuie să avem propuneri concrete și să promovăm ameliorarea eficacității energetică a clădirilor, nu doar a celor publice, ci și a locuințelor, concentrându-ne pe acele regiuni, repet, care sunt 100% dependente de cărbune, așa încât să poată juca și ele un rol cheie în, în strategia noastră pentru industrie și în repatrierea industriei noastre din state terțe. Încă o dată mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Președintele, mulțumim. Acum Aș trece la reprezentantul Comisiei Europene, domnul Morae Ghiland, director la Digi Regio, căruia îi dau cuvântul acum. Vă rog. Domnule Ghiland, sunteți alături de noi? Președintele, uh, Da, bună ziua, domnule președinte. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Doresc să vă mulțumesc pentru efortul continuu pe acest dosar atât de important, în ciuda circumstanțelor deosebit de dificile prin care trecem cu toții. Dacă îmi permiteți și știu că timpul este foarte limitat în această după-amiază, aș reamintit doar două puncte cheie pe tema bugetului și uh, tema Uh, susținere, acordate. În ce privește bugetul, am notat propunerea ITRE pentru a depăși alocarea inițială pentru acest fond și ca transferurile de la coeziune să fie voluntare. Aș vrea să subliniez că din momentul în care acest transfer de la coeziune uh, opțional și nu se folosește, atunci sporirea uh, alocării nu va mai reprezenta și o sporire a fondului, pentru că fără acele transferuri vor fi mai puțin bani disponibili pentru fondul pentru tranziție justă. În al doilea rând, în ce privește area de aplicare, Comisia știe că acest fond trebuie să se concentreze pe scopul principal, anume nu tranziția energetică ca atare, ci impactul economic și social al acestei tranziții pentru regiunile cele mai vulnerabile. Iată care e motivul pentru care uh, și fondul de coeziune este implicat aici, uh, reiterând că nu vrem să lăsăm în urmă niciuna dintre regiuni. Vă mulțumesc că mi-ați permis să fac aceste comentarii. Sunt conștient de limitările de timp. Comisia susține toți eurodeputații. Uh, și stăm la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde oricând. Mulțumim foarte mult, domnule Ghilan. Mulțumim mult pentru intervenție. Domnul președinte Buzek a fost online, nu știu însă ce s-a întâmplat uh, cu uh, sistemul. Primesc asigurări însă că a urmărit uh, cu atenție intervențiile raportorilor din umbră și uh, intervenția comisiei. Nu sunt sigur dacă dumnealui poate să intervină Haideți să mai încercăm o dată. It's not online. It's not online. Domnul Buzek nu este online. Încă o dată, domnule Buzek, vă mulțumesc foarte mult pentru efortul depus de-a lungul timpului. Apreciem enorm acest raport, ați putut auzi pe colegi. Raportul e echilibrat, textul conține multe amendamente utile propuneri care să asigură un preț just al uh, unei energii uh, care să ne permită și tranziția în condiții de securitate energetică, o tranziție de la vechile tehnologii la tehnologia energiilor regenerabile și în anii care vin vom putea dobândi instrumentele necesare pentru a ameliora calitatea mediului, dar și să rămânem eficace în ce privește furnizarea de energie către cetățenii noștri. Vom continua să urmărim acest dosar și munca dumneavoastră. Cum vă spuneam, până mâine uh, mai aveți timp, dragi colegi, să introduceți amendamente. Vă rog să urmăriți recomandările din partea coordonatorilor și vom vota la finele lui iunie sau la începutul lui iulie, vom decide care e momentul oportun și atunci domnul Buzek va putea să tragă niște concluzii atunci când vom avea pe masă și amendamentele de compromis și tot ce avem de votat, așa încât să prezentăm un aviz final. Sunt sigură, sigur că toate eforturile vor fi luate în considerare așa încât toate propunerile noastre să fie adoptate până la urmă și la uh, regii și, bineînțeles, mai apoi în plenul Parlamentului European. Acestea fiind spuse, uh, trecem la următorul punct de pernea unul extrem de important, punctul 7, un schimb de opinii cu doamna comisar Kadri Simpson. Așa cum știți, doamna comisar a fost alături de noi în dialog în repetate rânduri înainte uh, uh, de carantină. Dumnezeu este responsabilă pentru energie și mulțumesc că este astăzi alături de noi în această ședință extraordinară a Comisiei ITRE și am dorit să discutăm împreună cu dumneai aspectele uh, ce țin de energie privește recuperarea economică a Uniunii după pandemie. Acest schimb de opinii face parte din seria de uh, dezbateri cu um, uh, actori cheie uh, din Comisia Europeană. Cum știți, am discutat deja cu comisarii Breton și Maria Gabriel, apoi cu vicepreședintele Franz Timmermans, uh, viitorul pactului ecologic. Ne-am mm, întâlnit și cu uh, comisarul Dombrovskis pe teme economice și planul de relansare economică, iar astăzi uh, cu mare interes așteptăm acest schimb de opinii cu doamna comisar Kadri Simpson în ce uh, starea de fapt în a uh, sistemului energetic pe durata pandemiei COVID-19 și toate aspectele uh, ce țin de sistemul energetic post-pandemie pentru a avea o relansare, o recuperare economică cât mai bună, investițiile în energie care ar permite creștere economică, ocupare și prosperitate. De asemenea, aș dori să o rog să ne prezinte și starea de lucru cu programul legislativ, pentru că deja există niște inițiative planificate pentru a doua jumătate a anului și sunt sigur că acest uh, calendar uh, va fi respectat și că vom lucra împreună pe acele aspecte um, deja planificate. Întâi de toate, bineînțeles, am să-i dau cuvântul doamnei comisar, după care coordonatorilor și apoi am să o rog să ne și răspundă acestor întrebări din partea coordonatorilor. După care avem deja o uh, listă de 17 membri ITRE uh, care uh, pot să um, lanseze la rândul lor întrebări, așa că doamna comisar să ne poată răspunde și să tragă niște concluzii. Acestea fiind spuse, îi dau acum uh, cuvântul doamnei comisar Kadri Simpson, comisar pentru energie, uh, pentru 10 minute. Excuse me, we just lost the connection with the committee. Din păcate, tocmai am pierdut conexiunea cu doamna comisar. Așteptăm să reluăm această legătură. Da, pentru asta chiar trebuie să așteptăm, pentru că nu începem dezbaterea fără declarația inițială a doamnei comisar. Așa că ne veți spune când suntem pregătiți să o facem. Uh, I understand now uh, that Mr. Buzek is connected. Is that... Am înțeles însă că domnul Buzek s-ar fi conectat între timp, așa este? Pentru că noi așteptăm să se reia legătura cu doamna Cadri Simpson. L-aș invita pe domnul Buzek să ia cuvântul pentru câteva minute. Da, ne întoarcem la fondul de tranziție echitabilă, domnule președinte. Și dacă îmi permiteți câteva cuvinte. Și am să trec la limba maternă pentru două minute și vreau să vă spun că comentariile dumneavoastră au fost într-adevăr la obiect. Am uh, început lucrările la acest fond în urmă cu un an și jumătate aproximativ. Am trecut prin Parlament, am avut o finanțare asigurată și am vorbit întotdeauna de bani noi, nu bani care să vină de la alte fonduri. și pe mai multe perspective financiare, pentru că uh, transformările în domeniul energiei vor dura 20-30 de ani și vor avea consecințe asupra întregii economii. Industria, IMM-urile, transporturile, pentru că e vorba aici și de combustibili care sunt generați în sistemul energetic, agricultura, un alt domeniu care va fi și el influențat. Iar ideea era aceasta în urmă cu un an și jumătate. Acum avem și acest uh, nou acord verde european pentru Europa și să nu uităm că sperăm să ajungem la o soluție și să avem un tratament pentru COVID-19. Însă nu vom găsi o soluție magică pentru încălzirea uh, climatică. Deci trebuie să lucrăm în continuare și pentru pactul verde și pentru transformarea energetică. Regiunile uh, reci vor avea cel mai mult de suferit. Am spus asta încă de la început și trebuie să le ajutăm. De 2 ani de zile vorbim despre astfel de informații. Acum, foarte pe scurt, principalul element care a rămas în picioare în regiunile miniere, e clar că se vor pierde locurile de muncă, rețelele de aprovizionare se vor întrerupe, guvernele locale de asemenea vor avea de suferit. De aceea ne dorim ca acest fond să vină cu bani noi, în proporție de 20 de uh, miliarde de euro, un lucru pe care l-am propus la Comisia ITRE încă de la început. Pe de altă parte, planificarea teritorială trebuie să fie făcută la nivel local și regional de către autoritățile locale. Dorim, pe de altă parte, ca industria locală și sindicatele să se implice pentru a avea un cuvânt de spus. Lupta împotriva smogului, a contaminării aerului, a excluziunii energetice, toate aceste elemente cer din partea noastră să menținem gazul natural pentru următorii 15-20 de ani. E clar că nu vom rezolva această problemă, mai ales în regiunile dependente de cărbune, care vor trebui să treacă încet, încet la noua realitate. Însă ceea ce este important este că pe măsură ce încercăm să-i ajutăm și să-i susținem pe cei mai săraci, trebuie să ne apărăm și sănătatea E clar că uh, nu putem lăsa uh, rănile deschise, mai ales în urma COVID-ului. Acestea sunt elementele principale și îmi pare rău că nu am reușit să aud toate intervențiile dumneavoastră, dar menținem legătura și sunt convins că până la urmă vom pregăti un aviz care să influențeze poziția întregului Parlament. Pentru că transformarea energetică este un lucru pentru care Comisia ITRE își asumă de plină responsabilitate. Mulțumesc încă o dată! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Buzec, pentru această prezentare. Îmi pare rău că am avut probleme cu legătura, dar în curând vom avea ocazia să ne aflăm cu toții în aceeași sală poate mai devreme decât s-ar aștepta unii și acum ne dorim asta pentru a ne întoarce la procedurile obișnuite, pentru că e foarte greu cu întâlnirile virtuale de felul acesta. Văd pe consolă că legătura cu comisia nu a fost restabilită, de aceea v-aș propune să mai așteptăm un pic, până când secretariatul ne va anunța că această problemă a fost soluționată. și mă bucur încă o dată că l-am auzit și pe domnul Buzec care și-a prezentat avizul în legătură cu fondul de tranziție justă. Vom lucra împreună și după aceea cu Comisia Regii pentru a prezenta punctul nostru de vedere la această propunere, care este esențială pentru țările europene și pentru viitorul sistemelor de energie, de asemenea pentru succesul uh, Pactului Verde, pentru că asigură tranziția în situații delicate. Doamna comisar a reușit să se conecteze, iată o veste foarte bună. Dacă este așa, am să dau cuvântul doamnei comisar Cadri Simpson pentru a lua cuvântul maxim 10 minute pentru această declarație inițială și vă mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Thank you.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 Doamna comisar, vă rog să apăsați pe butonul Speak pentru a vorbi. Madam Commissioner, can you hear? Doamna comisar, ne auziți bine? Am văzut la un moment dat imaginea dumneavoastră, am văzut că legătura era bună. Puteți apăsa butonul speak pentru a interveni. Mrs. Um, Commissioner, you have connect. Doamna comisar, sunteți uh, conectată cu noi, puteți lua cuvântul. Sper să meargă de data aceasta conexiunea și îmi cer scuze pentru această problemă. Nu mi s-a întâmplat niciodată în Estonia, însă aici, în Belgia, rețelele sunt atât de securizate încât a trebuit să o luăm cu totul de la capăt, practic. Dacă se aude bine, am să fac această declarație introductivă și aștept după aceea intervențiile și comentariile dumneavoastră. Ultima oară când am apărut în fața comisiei dumneavoastră, perspectiva pentru Europa și pentru energie era foarte diferită. În urmă cu patru luni de zile, prețul petrolului era de 51 de euro barilul. Știm că săptămâna trecută s-a ajuns la 31 de euro și asta după ce devenise chiar negativ prețul pentru o perioadă scurtă de timp. Cererea de electricitate în țări precum Italia sau Spania a scăzut cu peste 20%, de asemenea industria energiei eoliene și solare offshore, uh, care se aștepta să crească cu 6-8% anul acesta. Se pare că acum previziunile actuale sunt uh, de o scădere de 20 până la 33%. Peisajul energetic de astăzi s-a schimbat uh, din multe puncte de vedere. În unele sensuri, chiar în mod pozitiv, în mod surprinzător. În aprilie, în Spania, 47,9% din energie venea din surse regenerabile și, în general, eficiența energetică a devenit mai importantă, iar vânzarea de mașini electrice pe anumite piețe, de asemenea, a sporit. Este un punct de plecare important pentru intervenția mea de astăzi. Alți membri ai colegiului au descris în fața Comisiei impactul crizei COVID-ului asupra economiei europene. Vicepreședintele Timmermans uh, a prezentat uh, pactul verde care ar trebui să ne ghideze uh, pașii pentru redresarea economică. Președinta von der Leyen de asemenea a prezentat acest lucru în fața Parlamentului a arătat de ce Europa trebuie să răspundă prin solidaritate și cooperare și a prezentat principalele linii ale planului de redresare care vor fi dezvăluite în curând. Parlamentul a adoptat o rezoluție puternică prin care cere o strategie de redresare ambițioasă care să se bazeze pe coeziune, competitivitate și rezistență. Iată, în acest context vreau să mă centrez pe felul în care politica energetică în UE poate duce la o redresare verde. Ceea ce vreau să spun este că, în mod normal, asociem cuvântul criză cu pierderile, însă ar trebui să vedem răspunsul la criză ca o oportunitate. O oportunitate pentru a accelera munca care a fost uh, stabilită la începutul mandatului și o oportunitate pentru a trece și mai rapid uh, prin perioada de tranziție către un sistem energetic neutru din punct de vedere al climei până în 2050. Aș vrea, în primul rând, să vorbesc despre realitate, pentru că e clar că în această criză e important să menționăm că nu s-a perturbat furnizarea cu energie. Limitările în ceea ce privește prezența fizică, închiderea frontierelor interne, cererea de electricitate care a scăzut, toate acestea nu au perturbat sectorul energiei, care a fost foarte rezistent. Dacă am fost în stare să muncim de acasă, dacă am putut cumpăra în continuare online și am putut uh, continua cu diverse servicii în izolare, toate acestea s-au făcut grație pregătirii tuturor actorilor din aceste rețele, planurilor de urgență pregătite dinainte și unei piețe unice a energiei care a fost funcțională. Totuși, n-ar trebui să rămânem cu brațele încrucișate pentru că testul nu s-a terminat și, așa cum spuneam la Consiliul Informal al Energiei în aprilie, ar trebui să învățăm din aceste lecții și să ne pregătim pentru a întări capacitatea noastră de management a crizei prin cooperare regională. De altfel, vreau să prezint la Consiliul Energiei din iunie un inventar de bune practici pentru a face față riscurilor pandemice. Acum am să vorbesc despre inițiativele planificate în contextul acestei strategii de redresare europeană și am să încep cu sistemul de integrare energetică. Criza COVID ne-a arătat cum ar putea arăta sistemul energiei pe viitor. Mai centrat pe energii regenerabile, mai digitalizat, centrat pe reutilizarea deșeurilor și tocmai despre asta e vorba în integrarea sistemului energetic dorim să, dacă dorim să atingem obiectivele de decarbonizare până în 2030 și neutralitatea climei până în 2050, atunci avem nevoie de un sistem care să fie planificat și operațional în întregul său, în ansamblul său. În iunie voi prezenta o strategie care să prezinte viziunea în legătură cu felul cum ar trebui să arate sistemul integrat al energiei. Un sistem circular, uh, în care fluxurile de deșeuri sunt reutilizate în scopuri energetice, de exemplu în ceea ce privește deșeurile din sistemul de încălzire pentru procese industriale. În al doilea rând, avem nevoie de uh, o mai mare electrificare a sectoarelor utilizatoare finale electricitate regenerabilă care să fie eficientă din punctul de vedere al costului și să fie disponibilă și să trecem spre o electrificare a transportului, a încălzirii și a proceselor industriale. În sfârșit, un sistem care să utilizeze combustibil decarbonizați și regenerabil, printre care și hidrogenul. Această strategie, strategie va fi esențială pe viitor. Ea va prezenta obstacolele existente în calea realizării unui sistem integrat al energiei și va identifica măsuri și acțiuni de politică concretă care să fie realizate de comisie în 2021 și dincolo de acest an. De asemenea, se vor analiza provocările în domeniul electrificării pentru o bună parte a economiei, ce se întâmplă pe piața gazelor, dacă ar trebui să fie reexaminată pentru gazele regenerabile și pentru împuternicirea clienților. Avem nevoie de o abordare mult mai circulară pentru producția de energie și consum, pentru a ține cont în același timp și de provocările digitalizării. Hidrogenul este o parte esențială. Are un potențial extrem de mare ca o nouă sursă de energie, o soluție de decarbonizare pentru sectoare uh, dificile, cum ar fi, de exemplu, industria grea și părți ale transportului. Hidrogenul regenerabil, care este produs din apă cu reutilizarea electricității, poate oferi veriga lipsă cu beneficii multiple. De aceea voi prezenta, pe lângă sistemul de integrare a energiei, și o comunicare separată, strategică, pentru felul în care putem construi o Europa în care să includem o economie a hidrogenului pe viitor chiar dacă acesta reprezintă astăzi mai puțin de 2% din mixul energetic. Dar viitorul trebuie să ne asigure o mai bună utilizare a acestuia și aceasta în parteneriat cu sectorul privat. Strategia va examina următoarele felul în care hidrogenul poate fi utilizat într-o serie de sectoare, cum să permitem producția astfel încât să ajungem la producție pe scară largă și să fie competitiv și accelerarea procesului de cercetare și dezvoltare pentru a întări leadership-ul industrial european. Dorim să introducem acest lucru din partea Comisiei de la dimensiunea industrială până la cea de cercetare, de reglementare sau infrastructură și la proiecțiile de natură externă. Toate acestea sunt incluse în strategia de redresare pentru că dezvoltarea hidrogenului va aduce la noi locuri de muncă, la creștere economică, atât direct cât și indirect, și va duce la o sporire a investițiilor și inovării pentru a asigura uh, leadershipul industrial al Europei. Aș vrea să vorbesc acum și de alte două aspecte importante. În primul rând, renovarea și îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, care poate aduce beneficii din punctul de vedere al climei și ne poate ajuta pentru o redresare a economiei. Toate acestea oferă multe locuri de muncă pentru companiile locale în fiecare statele, stat membru. Sectorul construcțiilor mobilizează 10% din PIB-ul european și de aceea este un domeniu care merită să fie analizat în contextul redresării economice. Voi prezenta în septembrie un plan de acțiune pentru renovarea clădirilor pentru a avea un adevărat val de renovări în întreaga Europa. Am planificat această inițiativă în contextul Pactului Verde, însă acum vom lucra și mai din greu pentru a avea un plan ambițios și foarte concret pentru a înlătura barierele în calea renovării, pentru a identifica barierele de natură financiară sau de reglementare, pentru a impune o abordare globală cu atenție specială spre cei vulnerabili și cu venituri scăzute. Vom uh, ținti în special spre clădirile de locuințe, spitale, școli, școli și uh, alte apartamente. Din păcate, legătura se pare că s-a pierdut cu doamna comisar. Se reia legătura. Planul de redresare ne va ajuta să pornim această susținere. Pe lângă aceasta, ne uităm la instrumentele de care dispunem deja și încercăm să identificăm noi soluții posibile pentru a utiliza mai multe resurse prin amestecul de granturi și împrumuturi, de exemplu, care să întărească garanțiile oferite de bugetul UE. Așteptăm uh, și propunerile comisiei dumneavoastră din partea domnului Cearan Caf și am încredere că putem ajunge la un numitor comun. Un alt punct important se referă la energia regenerabilă. Proiectele de energie regenerabilă uh, pot asigura de două ori mai multe locuri de muncă decât combustibilii fosili. Industria totuși a avut de suferit de pe urma crizei și am vorbit cu ministrii de energie să nu uh, anuleze toate licitațiile care fusese programate și să nu amâne planurile de investiții. Dacă dorim ca Europa să rămână lider în acest domeniu, trebuie să îmbunătățim încrederea investitorilor și să stimulăm toate aceste proiecte. Planul de redresare își va aduce contribuția, iar după vară voi prezenta o nouă strategie de energii regenerabile offshore, pentru a atinge obiectivele noastre până în 2050 și uh, dorim ca noile proiecte să fie și transfrontaliere, să introducă o mai mare integrare la nivelul rețelelor, și să se centreze pe o planificare maritimă care să coexiste cu utilizarea spațiului maritim. Obiectivul este de a identifica răspunsuri concrete în fața acestor provocări și de a promova leadership-ul european. O altă modalitate concretă de susținere a investițiilor în energiile regenerabile este exploatarea potențialului cooperării transfrontaliere. Am prezentat deja o propunere pentru actul de punere în aplicare în care stabilim detaliile pentru acest mecanism de finanțare a energiei regenerabile. În cadrul acestui mecanism, statele membre care sunt limitate de propria geografie sau de resursele naturale pot contribui la această schemă care ar putea finanța proiecte de energie regenerabile în alte state membre care sunt mai bine echipate pentru a face investiții. Această contribuție va putea să-și aducă, uh, va putea contribui la realizarea obiectivelor 2030. Vorbeam aici despre uh, obiectivele pe care le avem în urma crizei. E clar că uh, securitatea energetică a fost pusă în pericol și riscul ar putea fi ca inovarea și investițiile să scadă, iar piețele de export și competitivitatea națională să scadă de asemenea. E clar că investițiile și pactul verde trebuie să mizeze pe energia și eficiența energetică, să creeze locuri de muncă în întreaga Europa pentru a aduce și beneficii la nivelul climei. De aceea trebuie să rămânem centrați pe obiectivele noastre ale Pactului Verde și pe inițiativele cheie de politici pe care le avem în 2020. În încheiere, Vreau să spun că, în mod clar, există o legătură între toate aceste elemente, și anume planurile naționale, care sunt mai importante acum decât niciodată. Trebuie să vedem unde ne aflăm față de obiectivele din 2030 și cât de mult trebuie să mergem mai departe sau să facem investiții. Și pentru că nu toate statele membre uh, și-au prezentat până acum planurile naționale uh, și asta motivat uh, în aceste cazuri, putem face o analiză a lor abia după vară. Parlamentul European și noi suntem convinși că vom cere guvernelor care nu au făcut-o încă să predea aceste planuri cât mai repede cu putință. Doamnelor și domnilor, Aștept să aud comentariile dumneavoastră și uh, sunt convinsă că putem lucra împreună pe marginea acestor inițiative și voi prezenta situația în mod regulat Comisiei pen pentru fiecare dintre ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această intervenție, pentru că ne-ați prezentat uh, situația actuală în ceea ce privește sistemul de integrare energetică, planurile legate de hidrogen, renovarea clădirilor, care sunt într-adevăr elemente esențiale pentru eficiența energetică. Toate acestea ar putea fi un instrument bun de redresare economică. Și acum am să dau cuvântul foarte rapid coordonatorilor, am să-i invit să vină cu sugestii, comentarii sau întrebări pentru dumneavoastră și aș ruga de asemenea să respecte cele două minute pe care le au la dispoziție pentru ca toți colegii să poată interveni și de asemenea să ascultăm și răspunsurile dumneavoastră. Domnul Eller. Mr. Eller, you have the floor. Domnule Eller, aveți cuvântul. Can you hear me? Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați participat la această reuniune a Comisiei ITRA. Întrebările mele se referă la coerența politică a ambițiilor pe care le avem. PPE-ul este de acord cu legislația climatică, este de acord cu reducerea cu 50% emisiilor de dioxid de, ca- de carbon în uh, viitorul deceniu. Am văzut că Comisia a prezentat o politică de redresare mm, energetică și așa mai departe, dar care este legătura, liantul între toate aceste elemente? Dacă dorim să extindem uh, reducerea emisiilor de, de, de dioxid de carbon în toate sectoarele mm, industriale, în sectorul industrial, în sectorul chimic, uh, trebuie să scoatem cu totul uh, dioxidul de carbon din procesul de combustie, de exemplu, și să ne bazăm în loc pe hidrogen, de exemplu se pune întrebarea cât de realistă este asemenea tranziție. Eu cred că în lipsa gazelor naturale nu vom avea, nu vom putea construi capacitățile necesare în acest sens. Apoi se pune o întrebare în legătură cu infrastructurile, cadrul de, de, de reglementare și din punctul nostru de vedere trebuie să înțelegem că avem nevoie de politici coerente și vă dau un exemplu. De mai mult de 5 ani încercăm să avem uh, o, mm, o instalație siderurgică uh, care să nu emită dioxid de carbon în Europa. Nu am reușit să facem acest lucru și acum, în 2020, vedem că există o misiune dedicată o, oțelului uh, cu perspectivă de 15-20 de ani pentru a ajunge la emisii zero de dioxid de carbon. Deci de ce se aplică o perspectivă de 10 ani în același timp? Uh, nu, s-a, nu, nu, se, nu se face nicio trimitere la legătura cu strategia hidrogenului. Deci, cum putem să avem politici coerente și care sunt așteptările realiste pe care le avem din punctul de vedere al calendarului? Vom reuși să facem ceva concret până la sfârșitul acestui an? Mulțumesc, Cristian. Îți mulțumesc, mulțumim, domnule Eller. Domnul Dani, care acum cuvântul. Thank you so much. Vă mulțumesc, domnule președinte, mă puteți auzi? Sper că da, dragă doamna comisar Simpson. Suntem cu toții de acord că criza actuală demonstrează măsura în care Uniunea Europeană este vulnerabilă, cât de dependentă este de lanțurile internaționale de aprovizionare. Ne bucură faptul că în sectorul energetic nu s-a ajuns la deficiențe în această perioadă, însă este evident că pe viitor Uh, pentru că uh, Europa trebuie să își păstreze rolul de lider în uh, energiile curate. Acestea trebuie să ne asigurăm că vor fi produse în Europa și nu altundeva în Asia. Previziunile de piață ne spun că este posibil ca proiectele de, de energie re- regenerabilă să scadă cu 30% în acest an datorită lipsa de continuități a proiectelor poate datorită faptului că multe dintre aceste proiecte sunt produse în afara Uniunii Europene. Știm cu toții unde majoritatea, de unde, de unde provin majoritatea turbinelor eoliene și a panourilor fotovoltaice. Și în acest context, doamnă comisar, aș dori să vă întreb cum intenționați să sprijiniți această tranziție prin noul pact ecologic, noile tehnologii, hidrogen, captarea și stocarea de de carbon. Au nevoie de investiții majore pentru a se extindă și pentru a fi reduse costurile necesare. Care este strategia la care va recurge Comisia Europeană pentru ca energia regenerabilă, cea ecologică, să fie mai accesibilă, mai puțin costisitoare, mai ales pentru grupurile cele mai vulnerabile din societatea noastră? La pilonul 3, vă aduc aminte că mecanismul de tranziție care ar, ar fi trebuit să fie lansat în, anul, în mai 2020 Um, cum vă veți asigura că, din, că temeiul juridic va acoperi și energia? Pentru că am înțeles că până acum uh, se recurge doar la credite garantate de Banca Europeană de Investiții. Și nu știu dacă puteți să confirmați sau uh, nu acest lucru. În plus, care ar fi rolul gazelor naturale în această tranziție înspre neutralitatea climatică, mai ales în regiunile care sunt cele mai afectate uh, de această, de această criză. Și apoi, uh, regiunile carbonifere, uh, înlocuirea uh, cărbunelor, pentru înlocuirea cărbunelor cu capacitate de gigawatts, este nevoie de proiecte imense. Um, Comisia Europeană este dispusă să se implice, să pună la dispoziție expertiză pentru a vedea cum poate fi înlocuită o capacitate de uh, gigawatts bazate pe cărbune cu o uh, capacitate comparabilă de, N, de energie regenerabilă. Mulțumesc, domnule Nica. Numele Renew are cuvântul domnul Peterson. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar. Mă bucur că v-am revăzut. M-am bucurat să vă aud pronunțându-vă pronunțându asupra necesității păstrării Uh, momentului prielnic uh, de care se bucură pactul uh, ecologic european. Este extrem de important să păstrăm piciorul pe pedala de accelerație, să rămânem ambițioși, chiar dacă criza COVID-19 are consecințe și în acest domeniu. M-au bucurat observațiile dumneavoastră, mai ales în ceea ce privește energia din largul mării, offshore, electrificarea Uh, și o strategie offshore ambițioasă pe care o așteptăm cu toții cu mare nerăbdare. Întrebarea mea se referă la revizuirea regulamentului TNE, pentru că prin fondul pentru redresare economică vom investi sume imense în economiile noastre, dar și în tradiția ecologică pentru a ne atinge obiectivele climatice și pentru a crea în același timp locuri de muncă la, la nivel local. Trebuie să evităm crearea unor uh, active depreciate, să nu investim în uh, combustibili uh, fosil. Deci aș dori să vă întreb dacă puteți să ne confirmați și calendarul prevăzut pentru revizuirea uh, um, regulamentului TNE și cum doriți să, să integrați eficiența energetică în criteriile care stau la baza acestui regulament și, în general, în portofoliul general energetic european. Vă mulțumesc și sper că veți uh, păstra acest moment prielnic pentru Pactul Ecologic European. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Peterson. În numele IDE are cuvântul domnul Marcus Buchheit. Mr. Buchheit, please, Mr. Buchheit, please press the speak button. Domnule Buchheit, vă rugăm să apăsați butonul uh, speak. Auziți? Da. Doamna comisar, aș dori să vă mulțumesc și eu și să vă spun bun venit uh, în comisia noastră. M-a iritat puțin să aud că în urma crizei COVID ați tras concluzia că refolosirea deșeurilor și noi surse energetice ar fi importante, eu am ajuns la alte concluzii ca urmare a acestei uh, crize. În primul rând, mi-am dat seama cât de vulnerabile sunt, pe de-o parte, lanțurile globale de aprovizionare și, pe de altă parte, cât de greu este ca, cât este ca o societate care se întâmpină cu, care, care întâmpină dificultăți, uh, Uh, cât de greu este să reducă costurile la um, energia electrică. Deci cum doriți să îmbunătățiți reziliența din acest punct de vedere într-un domeniu unde foarte probabil pe viitor vom fi și mai dependenți de importuri de pe piața globală. Deci și în domeniul energetic va fi această, ne vom confrunta cu această situație. Apoi, uh, domnul Busec s-a referit și dumnealui la regiunile care se bazează pe cărbune și care ar trebui să, uh, să fie ajutate, asistate din fondul pentru o tranziție justă, de exemplu, să fie, să fie finanțate măsuri de reconversie um, profesională. Din Silesia Superioară, de exemplu, sau din alte regiuni, considerați că există posibilitatea ca um, să asistăm la valuri de emigrație, de oameni care să părăsească regiunile respective. Considerați că regiunile care mm, mm, se confruntă cu aceste probleme vor putea beneficia de sprijin pentru a deveni uh, fiabile din punct de vedere economic? Doamna Marie Poussin are cuvântul. Doamna Toussaint. C'est bon? Super. Oui. Euh, Madame la comisar, merci d'être venue nous voir aujourd'hui. Doamna comisar, mulțumesc că sunteți alături de astăzi. Criza de azi arată cât de important este să preluăm frâiele economiei noastre, să reorientăm fluxurile financiare către activități care să fie în același timp Uh, respectoase cu mediul și juste din punct de vedere social. Asta înseamnă că avem nevoie de strategii pe termen lung care să corespundă obiectivelor noastre pe termen lung și că de acum trebuie să asumăm faptul că legile economice nu sunt deasupra legilor naturii. Uh, raportul Sour Power uh, cu, susținute de companii de carburanți ca Engie sau Total arată că nu putem continua așa. Atunci când sume consecvente sunt uh, mobilizate azi pentru a face față crizei economice, trebuie să prevedem investițiile de care vom avea nevoie mâine. Și aici e problema, pentru că dacă uh, ne tot felicităm pentru obiectivul de neutralitate uh, carbon, totuși nu ne-ați propus dumneavoastră încă niciun scenariu strategic, nu ați formulat niciun răspuns structurat în ce privește propunerile formulate în raportul Solar Power pe baza cărui scenariu, doamnă comisar, vă veți face propunerile de reformă? Contați să integrați principiile uh, Energy Efficiency First în planificarea dumneavoastră? Vreți să revizuiți în manieră prioritară directiva în ce privește eficacitatea energetică? Cum uh, veți asocia Parlamentul European, dar și societatea civilă în aceste decizii energetice care vor defini viitorul nostru? Lucrurile sunt clare, indiferent care e scenariul ales. Uh, Trebuie să excludem energiile fosile, inclusiv gazul. Niciun euro din banul public european nu trebuie să meargă către carburanții fosili. Trebuie să investim astăzi în regenerabile și în eficacitate energetică. La 10 februarie anul acesta v-ați angajat să existe un Green Deal check al proiectelor zise de interes comunitar în ce privește um, conductele de CO2. Cum uh, veți proceda la acest Green Deal? Ce ați înghețat momentan cheltuielile uh, de astăzi în uh, proiecte îndoieli în ce începește gazul și alte energii fosile? Am dori cât mai rapid să puneți în aplicare aceste lucruri. Apel la coerență și responsabilitate. Nu vrem ca deciziile noastre să fie cedate din nou lobby-urilor din sectorul energetic. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Acum, grupul ECR, domnul Krasnodebski, uh, vicepreședinte și coordonatorul nostru ECR. Halo, słyszą mnie Państwo? Tak, dziękuję bardzo. E, dziękuję Pani Komisarz że bardzo. Bună ziua, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru declarația foarte interesantă. La începutul intervenției dumneavoastră v-ați referit la cât de mult s-a schimbat uh, situația datorită pandemiei. Mă bucur să văd că uh, sistemul european energetic uh, a trecut cu bine acest test de rezistență avem probleme în domeniul digital cu conectarea la distanță, însă sistemele energetice au dovedit că sunt destul de rezistente și să sperăm că vor rămâne la fel de rezistente și pe viitor, pentru că securitatea energetică este o chestiune extrem de importantă. Anumite rezultate pot fi obținute destul de ușor, însă cu costuri sociale sporite. Se spune că astăzi este o excepție calitatea și curățenia aerului în multe, în multe orașe și că um, prețul la țiței uh, a scăzut atât de mult. Însă este o traiectorie care nu este posibil pe termen lung. Drept urmare, nu putem să renunțăm la securitatea energetică, nu putem renunța la gazele naturale și renunțarea la cărbune trebuie să aibă loc pas cu pas, respectându-se un uh, ritm anume și nu de pe azi pe mâine. În plus, deja există câteva uh, estimări inițiale, un lucru pe care l-ați menționat și dumneavoastră, și Trebuie în acest context să ne dăm seama că implementarea uh, pactului uh, ecologic ar trebui să facă parte din efortul de redresare, de reconstruire a economiei europene. Însă, tranziția energetică, oricum, este una costisitoare. Ați încercat să estimați care sunt costurile aduse de această tranziție și ne putem permite aceste costuri suplimentare Uh, pe lângă costurile uh, aduse de această, de această pandemie. Doamna Condur are cuvântul care se prezentă în sală. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sărăcia Um, energetică este o problemă europeană care afectează milioane de cetățeni europeni. Din păcate, pandemia COVID-19 nu face decât să aprofundeze această criză. Chiar dacă consumul energetic a scăzut prin oprirea diferitelor sectoare economice, consumul domestic de energie uh, electrică și facturile la curent au crescut pe parcursul acestei uh, carantine. Anumite state membre au introdus deja măsuri tocmai pentru a-i proteja pe consumatorii de energie electrică, situația și nivelul de ambiție sunt diferite de la un stat european la altul. Uniunea Europeană nu va reuși să depășească această criză cu succes decât dacă va reuși să atenueze consecințele negative ale acesteia pentru proprii cetățeni și dacă Uh, planurile energetice vor face parte din planurile de redresare. Acestea fiind spuse, care sunt măsurile pe care le preconizați pe termen scurt pentru a-i asista pe cetățenii care sunt și mai afectați de criza energetică ca urmare a crizei COVID-19? Care sunt măsurile pe care le preconizați pentru a asista statele membre pentru a pune capăt de conectării energetice punând la dispoziție, de exemplu, bonuri uh, valorice pentru cei care au venit o reduse, uh, pentru a reevalua datoriile acumulate la plata facturilor um, de curent și oferirea unor uh, reduceri pentru cei mai afectați de COVID-19. Pe termen lung, renovarea și asanarea energetică au un potențial uh, Uh, foarte mare și este foarte uh, pentru a economisi energie electrică. Deci este important nu doar să recurgem la cuvinte frumoase, ci să ținem cont și de perspectiva consumatorilor, pentru ca și energia să facă parte din planul de redresare preconizați la, să, să folosiți efectul de pârghe anumit, anum, dincolo de fondurile regionale, să recurgeți la Uh, BEI la programe cum ar fi InvestEU sau să creați un nou, un nou instrument financiar care să fie îndreptat înspre uh, cons, uh, imobile și renovarea acestora. Mulțumesc. Dau cuvântul acum, domnule comisar Simpson, pentru a vă răspunde timp de șapte minute, după care vom avea o a doua rundă cu ceilalți 17 colegi care s-au înscris la cuvânt. Madame comisar. Mrs. Commissioner, please press the speak button. Uh... Can you hear me now? Mă puteți auzi acum? Da, vă rugăm. Mulțumesc. We have envisaged uh, several initiatives and uh, am avut în vedere mai multe inițiative, cum ați menționat și dumneavoastră, inițiative prezentate de diversi comisari. Asta nu înseamnă că lucrăm în uh, silozuri. Prima întrebare. Intervenția domnului comisar se întrerupe. Excuse me, Mrs. Commissioner, your connect... Intervenția din sală. Conexiunea dumneavoastră, doamna comisar, este foarte slabă. Încercăm să facem un refresh. Um, will be working, uh, so this year's flagship initiatives this is uh, very um, confusing because E o situație foarte confuză. Uh, pierd conexiunea și încerc să mă reconectez. Sper că reușiți să mă auziți. Îmi pare foarte, foarte rău. Asta doar dovedește că avem nevoie de soluții digitale. Încercam să explic inițiativele FAR de anul acesta. După părerea mea, acestea sunt decisive pentru industria europeană. Mm, trebuie să deschidem piețe pentru hidrogen, iar cadrul reglementar pentru uh, stații offshore trebuie să uh, intre în vigoare. Avem nevoie de tot mai multe regenerabile, așa că e nevoie de strategii cum spuneam, e nevoie de o energie curată și cu un preț rezonabil și pentru industrie. Știm că toate acestea vor costa, dar nu vom lucra doar cu granturi, ci ne uităm și la împrumuturi favorabile și BEI este un partener decisiv în acest sens pentru noi. Sigur că trebuie să transmitem un mesaj clar către investitori care ne spun că piața este extrem de volatilă în ce privește carburanții fosili, iar dacă Europa acum transmite un mesaj clar cu data țintă 2050 uh, neutralitate, atunci mesajul e clar și este mai ușor să injecteze investiții în instalațiile necesare. Sigur că pentru noi ținta principală rămâne aceea ca industria noastră să rămână competitivă și durabilă. Și vom oferi locuri de muncă de calitate, cu uh, o economie mai durabilă, inclusiv din punctul de vedere al forței de muncă. Am auzit uh, o întrebare, o preocupare mai degrabă, în ce privește lanțul de aprovizionare al energiilor regenerabile și o eventuală amânare a instalațiilor offshore și onshore și un lanț de aprovizionare care ar deveni foarte lung. Opt miniștri din statele membre ne-au solicitat să lucrăm la scurtarea acestui uh, lanț de aprovizionare. În tehnologiile onshore, uh, Europa are rol de lider și ar trebui exploatat. În ce privește integrarea sistemelor energetice, m-aș concentra pe trei elemente. Eficacitate energetică, și exploatarea energiilor regenerabile. Conexiunea comisarei se întrerupe din nou. renewable and decarbonized gases have the potential to contribute to the decarbonization of the gas. Trebuie văzut uh, în ce fel putem decarboniza și sectorul gazului natural, dar aici trebuie să ținem seama și de industrie și de traficul greu. În paralel, vom prezenta și strategia pentru hidrogen curat. Mai mulți coordonatori m-au întrebat despre eventuale reglementări. Am vorbit despre acțiunile pe care le planificăm, în special pe infrastructură. Am discutat deja uh, în, cu dumneavoastră în Comisia ITRE noul cadru de care UE ar avea nevoie pentru a remodela infrastructura. Și vreau să vă confirm că voi prezenta o propunere revizuită pentru regulamentul TNE până la sfârșitul acestui an. Nu a intervenit nicio amânare aici. Dorința mea să vă pot oferi explicațiile necesare electrificarea și integrarea unei electricități uh, mai curate prin sectorul eolian mai ales, pentru a aduce în mixul energetic soluții noi și curate, precum ar fi și hidrogenul, analizăm felul în care putem uh, ameliora și soluțiile de stocare. În orice caz, ne vom concentra asupra um, eforturilor de retrofitting al pipeline-urilor existente pentru ca să poată transporta și hidrogen. Uh, am uh, urmărit discuția dumneavoastră mai devreme în ce privește fondul pentru o tranziție justă. Și, cum știți, acest fond pentru tranziție justă va, uh, se va adresa tuturor statelor membre pentru că toate statele membre sunt vizate de tranziție, chiar dacă impactul diferă. Iar alocarea pentru fiecare stat membru se bazează pe densitatea uh, de uh, cărbune în fiecare economie. Ne vom concentra pe experiența deja dobândită în uh, tranziția regiunilor și propunem ca anumite regiuni specifice să utilizeze acest fond pentru tranziția către o energie curată și în același timp vor putea continua eforturile din programul pentru tranziția regiunilor uh, dependente de cărbune, așa încât să se creeze locuri de muncă noi și curate în industrie pentru toți cei care până acum activau în sectorul mineritului. învățând, uh, dobândind noi competențe și rămânând activi în zona, în regiunea lor. Doamna Marie Dosont m-a întrebat despre principiile energetice eh, ale eficienței energetice. Eh, e bine, aceste principii sunt respectate de toți și sunt și pentru noi o prioritate. Împreună cu alți comisari, în special vicepreședinții, vom lucra pentru a modera cererea de energie, pentru a vedea care sunt măsurile uh, cele mai eficace din punct de vedere al costului, ajutând în special consumatorii vulnerabili uh, pentru a ajuta în special cu factura la căldură. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumim foarte mult, doamnă comisar. Veți avea posibilitatea să răspundeți și cele de-a doua runde de întrebări. Sper să avem suficient timp la dispoziție. Acum, cum spuneam, am să dau cuvântul colegilor care s-au înscris, un minut maximum și vă rog insistent să respectați timpul de vorbire, așa încât să putem uh, încheia la timp și încep acum cu domnul Buze. Mulțumesc, domnule președinte! Mă bucur să o văd din când în când, nu tot timpul, dar din când în când pe doamna comisar. Uh, e preferabil, sigur, să cooperăm uh, prin viu grea și nu prin internet. Doamna comisar, tranziția energetică uh, reamintește de principiile însăși ale Green Deal, pentru că vorbim de un sector responsabil de 70% din emisii la fel ca și Comisia ITRE, sunteți responsabilă pentru acest sector, competență exclusivă și întrebarea mea este cum putem obține finanțare corespunzătoare pentru tranziția energetică, uh, pentru următorul CFM și un uh, uh, plan ambițios de recuperare economică pentru Europa. După opinia mea, acum nu mai sunt suficient, nu sunt suficienți bani pentru tranziția sectorului energetic. Cum vedeți dumneavoastră posibilitățile de viitor? Mulțumim, domnule președinte. Domnul Jens Gaier acum. Mr. Gaia, we lost connection. Please. Domnule Gaia, am pierdut conexiunea. Acum vă rugăm. Um. Da, îmi pare rău. Auzim foarte multe în legătură cu strategii foarte costisitoare și planuri de reformă și din uh, în, în ceea ce privește fondul pentru o tranziție justă pe care l-am discutat uh, în uh, în, în această masă, fondul de redresare pentru a depăși criza economică stârnită de COVID-19 și în acest context aș dori să vă întreb, doamnă comisar, dacă veți putea avea acces și la acest plan de fond pentru redresarea economică. Mm, știu că sunt fonduri care urmează să fie canalizate înspre anumite state membre dacă sunt respectate anumite condiții. Care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste posibilități? Mulțumesc, doamna Claudia Gamon. Bună ziua, doamna comisar, și mulțumesc că ne răspundeți la întrebări. Ați vorbit mai devreme de importanța hidrogenului și rolul său în transformare și recuperare. Totuși, mă întreb cum ne vom asigura că uh, această includere a hidrogenului în planurile noastre de viitor uh, nu va spori emisiile. UE. știm de că, până la urmă, uh, hidrogenul are o mare problemă de ineficacitate și se bazează masiv pe uh, carburanții fosili. De unde întrebarea mea? Nu va exista un criteriu obligatoriu de durabilitate înainte să adoptăm hidrogenul și cum ne vom asigura că hidrogenul provine din energii regenerabile și nu fosile, contribuind astfel la uh, atingerea obiectivului nostru. Mulțumesc! Yeah, uh, thank you, Chair. Doamna Virkunen, uh, mulțumesc, doamnă comisar, subliniați importanța unui cadru reglementar stabil și sunt de acord, e foarte important dacă vrem să încurajăm industria pentru energie curată. De unde întrebarea mea? Pachetul energie curată, uh, care a fost uh, adoptat de data recentă, um, aș zice, acum un an sau doi statele membre ar trebui să implementeze acest pachet. Dar în același timp, doamna comisar ne spune că partea Green Deal doriți să redeschideți acest pachet. Nu credeți atunci că o astfel de acțiune uh, creează insecuritate pentru industria noastră și incertitudine. Dacă suntem de acord pe un mare pachet, după care la doi ani redeschidem același pachet. Um, cum se vor planifica acele directive, printre care directiva uh, privind energia curată, foarte importantă pentru industria noastră și ei trebuie să înțeleagă ce se uh, va întâmpla în următoarele decade în Europa pe această temă. Mulțumim! Mulțumim, doamna Virkunen. Acum, domnul Cohut din sală. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, Doamna comisar, la începutul lunii mai, Comisia a deschis o procedură de feedback de patru săptămâni în ce privește proiectul de reguli pentru un mecanism financiar care să susțină proiecte de energie regenerabilă. Obiectivul principal este să permită statelor membre să lucreze mai îndeaproape pentru a-și atinge uh, obiectivele individuale și colective în ce privește energia regenerabilă. Aș vrea să vă întreb cum acest mecanism uh, ar putea fi utilizat de regiuni precum Silesia, care este uh, încă foarte dependentă de o cerere uriașă de energie fosilă. Mulțumim, domnule Cohut. Acum, doamna Silvia Limar, vă rog. You speak, but... You speak, but... Yes, you can speak now. Yes, you can speak now. Okay. Aveți cuvântul. Das uh, komplette Konzept der uh, Întregul concept al Comisiei se bazează pe bă, extindere masivă așa numitelor energii regenerabile. În același timp, noile studii privind stocarea energiei ne confirmă ceea ce știam de mult timp și anume că nu există metode uh, Um, eficiente pe piață pentru stocarea uh, energiei. Tocmai de aceea aș dori să știu dacă există proiecte care să fie dedicate energiei eoliene și energiei voltaice, care să permită și stocarea uh, pe o perioadă mai lungă de timp a acestora. Cu toate acestea, există intenții ale Comisiei de interzicere a autoturismelor cu combustie internă, de exemplu, și Um, promovarea uh, mașinilor electrice. Um, unde, de unde vor proveni sursele pentru alimentarea tuturor acestor noi autoturisme electrice? Din hidrogen? Din câte știu eu, nu um, piața și hidrogenul nu a ajuns la maturitatea necesară pentru a funcționa pe o adevărată piață. Mulțumesc! Paus. Doamna Paus, acum. Paulus. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru că sunteți alături de noi. Eu am o opinie oarecum diferită despre energiile regenerabile comparativ cu colegii mei din sală. Energiile regenerabile nu depind de importurile de carburant și capacitățile de energie regenerabile aduc locuri de muncă bine plătite care nu pot fi subcontractate date fiind uh, reducerea uh, masivă a costurilor, mai ales cu energia solară, energia regenerabilă e mult mai ieftină uh, comparativ cu carburanții fosili. Dat fiind aceste avantaje, doamnă comisar, cum veți putea să vă asigurați că um, energiile regenerabile vor avea un loc esențial în planurile de recuperare și transformare? Uh, vor exista granturi care să sponsorizeze uh, comunități, uh, regiuni, cetățeni. Cum intenționați să vă asigurați că pachetul Clean Energy este implementat în mod corespunzător, așa încât uh, investițiile private să poată complementa banii publici? Și, în fine, aș vrea să știu care sunt planurile dumneavoastră în ce privește revizuirea directivei eficacitate energetică. Pentru că a, eh, iunie 2021 era data noastră țintă, deci lucrurile ar trebui să se accelereze. Mulțumim, doamne Paulus. Acum, domnul Piper. Din sală. Mulțumesc, mă bucur să vă văd și să vă aud. Fără îndoială, COVID-19 ne-a schimbat complet lumea și întrebarea mea este cum se adaptează Comisia, cum adaptează politica de mediu și de energie la această nouă realitate. Lucrați la noi valori de impact mm, pentru a, ca să putem atinge obiectivul de 2030 și din poziția dumneavoastră mai, mai moderată, cum puteți să oferiți asigurări, garanții că a, evaluarea DigiClimate va fi verificată uh, în viitor. Mulțumim foarte mult, domnule Piper. Doamna Stegrud, acum, din partea cele. You can speak. Aveți cuvântul. Madame Stegrud, chiar... Doamnă Stegrud, ne puteți auzi? Reîncercăm conexiunea. Sorry, we lost connection with my... Ne pare rău, am pierdut conexiunea cu doamna Stegrud. Vom încerca atunci mai târziu și trec la domnul Danti. Da- Ho eh, citato diverse tipologie di energia. Nel... Avem, uh, în ceea ce privește mixul energetic al viitorului, aș dori să știu din partea noastră care considerați că ar trebui să fie rolul care să revină geo- energie geotermală în tranziția ecologică. Și apoi, în ceea ce privește fondul eh, care să financeze această tranziție justă, unul din cele mai importante instrumente pentru Comisia Europeană în regulament se stabilesc criteriile de finanțare a statelor membre. Nu considerați că ar trebui să ținem cont deja de obiectivele deja realizate de statele membre, când vine vorba de eficiența energetică, de ponderea energiilor regenerabile. Pentru că dacă nu, mă tem că s-ar putea să dăm uh, un uh, semnal negativ celor care au făcut uh, pași importanți înainte și să recompensăm prea mult pe statele membre care nu au depus suficient eforturi în acest sens până acum. Mulțumesc! Coladanti, I go now to Mr. Carlos Zorinio. Da, acum cuvântul domnului Carlos Zorinio. Domnule Sorinio, vă rog să apăsați butonul Speak. So, the Energy Union Governance Regulation. Situația pentru guvernanța energetică este esențială pentru o redresare economică bună și vreau să vă întreb următoarele cum veți promova participarea societății civile? Pentru că bănuiesc că sunteți de acord cu mine, transparența este esențială în ziua de astăzi. În al doilea rând, vreau să vă întreb dacă ne puteți spuse mai multe în legătură cu datele observatorului uh, uh, pentru sărăcie, mai ales în ceea ce privește impactul COVID-19. Și vreau să vă întreb cum pot fi sincronizate mai bine granturile naționale cu fondul de tranziție justă și uh, fondurile de redresare. Știu că acest lucru nu s-a comunicat, dar pot să vă spun că mi se pare esențial ca cele două instrumente să se alinieze și ar fi bine să fie promovat din partea dumneavoastră. Mulțumesc încă o dată, doamnă comisar. Mulțumesc, domnul Marinescu. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, în 2050 uh, dorim să devenim neutri. Conexiunea se întrerupe, din păcate. Now again, yes. Voi încerca din nou, mă scuzați. Spuneam că în 2050 ar trebui să devenim neutri din punctul de vedere al climei și acest lucru ar trebui să se facă fără combustibili fosili și chiar și fără energie nucleară. Cred de aceea că ar fi bine pentru noi toți ca Comisia să lanseze un studiu global să vedem cât de mult teren offshore sau onshore avem nevoie pentru energia eoliană și unde ar trebui să fie să se afle, cât teren sau câte locații avem nevoie pentru energie solară și cât ar costa transferul sau transformarea uh, tehnologiilor respective, deci toate acele elemente care sunt absolut necesare pentru a ajunge la această energie. Cred că aceste informații ar fi foarte utile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Marinescu. Și acum doamna Edina Tot. You hear me? Mă auziți acum? Mulțumesc, uh, Cristian, și mulțumesc, uh, doamna comisară. Serviciile în domeniul energiei sunt esențiale pentru a lupta împotriva pandemiei. COVID-19 a perturbat uh, situația în lumea întreagă fără precedent, a destabilizat situația și milioane de persoane se bazează pe electricitate acasă la ei pandemia se răspândește și în Africa și e clar că acolo mulți au rămas fără electricitate pentru a putea Uh, face față acestei situații, cred că ar trebui să găsim soluții care să uh, găsească acces la energie, care să salveze viața. Și dacă ținem cont de faptul că probabil că va exista un al doilea val al coronavirusului, vreau să vă întreb care este părerea Comisiei. Credeți că ar trebui să redefinim uh, poziția Europei, în special în ceea ce privește serviciile energetice, în domeniul cooperării pentru și ajutor pentru dezvoltare. Mulțumesc! Dau cuvântul doamnei uh, Stegrun, care am înțeles că s-a putut conecta între timp. Din păcate nu vă auzim nici acum. Dacă puteți uh, apăsa butonul cu microfonul de pe ecran. În uh, colțul din stânga sus aveți butonul cu microfonul. Ar trebui să vă auzim dacă apăsați pe el. Uh, sorry, you can't hear. Din păcate nu vă auzim, vom încerca mai târziu. Domnul Fuchs Lang. vă rog. Mulțumesc și mulțumesc, doamna comisar, pentru prezența dumneavoastră. Vreau să vă întreb în legătură cu conexiunile rapide. Știm că avem nevoie de uh, conexiuni mai rapide și rețele de uh, transmisie a energiei mai rapide, astfel încât să ajungem dintr-o parte în alta. Vreau să vă întreb de aceea ce aveți de gând să faceți în legătură cu această problemă care este deja recunoscută. Conexiunile rapide nu funcționează prea bine în unele părți din Europa. Uh, și vreau să vă întreb dacă aveți de gând să puneți uh, la punct niște standarde pentru aceste conexiuni rapide, mai ales în procesul de redresare economică de după COVID, dacă uh, vom avea niște fonduri disponibile pentru acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului Iacob Dalunde. Mulțumesc. Vreau să mă refer la directiva pentru uh, impozitarea energiei. Pactul verde european este esențial pentru redresarea economică de după pandemie, ne va permite să facem față crizei economice și de mediu. Și pentru a avea o uh, un pact verde rapid și de succes, e clar că această directivă, despre care vorbeam este esențială. Și am două întrebări aici. În primul rând, revizuirea directivei trebuie să trimită niște semnale clare în ceea ce privește stabilirea prețului pentru a acorda prioritate investițiilor verzi și de asemenea să susțină și investițiile publice în domeniul verde. Cum vă puteți asigura că se va revizui această directivă pentru că directiva actuală, combustibilul pentru aviație, de exemplu, uh, nu trebuie să plătească niciun fel de impozit, spre deosebire de transportul uh, uh, maritim sau rutier. A sosit momentul ca acesta să-și asume și el responsabilitatea pentru impactul său asupra climei și cum vă veți asigura de faptul că industria aviației își va asuma în sfârșit această responsabilitate. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Dalunde. Dau cuvântul doamnei Cornelia Ernst. Vă mulțumesc. Am două întrebări. Prima dintre ele este următoarea. Există mai multe state membre care au spus că acum tocmai se confruntă cu criza COVID-19, recesiunea economică și că pactul ecologic uh, trebuie să stea la coadă în acest context și există, din păcate, multe state membre care se pronunță în acest sens. Și aș dori să vă întreb ce faceți pentru ca pentru a le convinge pe aceste state membre că avem nevoie de hotărâre pentru că aveți nevoie și de aceste state membre dacă dorim să depășim acest stadiu de unor vorbe frumoase. În al doilea rând, cererea de curent electric a scăzut uh, în general, chiar dacă a crescut consumul domestic, inclusiv în țara din care provin eu. Și sărăcia energetică este o problemă importantă. Și aș dori să vă întreb dacă uh, sunteți uh, dispusă să spuneți că nu trebuie să fie tăiat curentul, de exemplu, pentru că acum cineva nu poate să plătească factura la curent. Mulțumesc! Thank you so much. You have two requests. Mulțumesc. Avem și două cereri de luare de cuvânt, doamna Bilbao Barandica și domnul Belami. Am să vă dau cuvântul doamna Bilbao Barandica pentru 30 de secunde. Mulțumesc, bună ziua tuturor, doamna comisar, Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem de acord cu toții că avem nevoie de un cadru pentru uh, energie care să fie stabil. Pentru asta este însă esențial să avem și infrastructura necesară, rețele transeuropene care să includă toate statele membre, astfel încât să avem o piață europeană competitivă, să eliminăm frontierele naționale, pentru că aceasta va genera și locuri de muncă, va uh, face să prospere economia și în special investițiile private. și nu văd ce ar putea obliga statele membre să creeze aceste infrastructuri care sunt atât de necesare pentru că ele nu sunt interoperabile și vreau să vă întreb care va fi reacția dumneavoastră față de proiectele care nu s-au terminat și fără de care nu putem termina acest spațiu european. În al doilea rând, care credeți că va fi rolul regiunilor, al orașelor și municipiilor în această nouă perioadă de tranziție pentru generarea de noi energii? Și un ultim punct, planurile naționale se întrerupe. Domnul Belami, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Două comentarii foarte pe scurt. În primul rând, mă surprinde faptul că am discutat timp de două ori cu dumneavoastră, doamna comisar, fără să menționam măcar uh, energia nucleară, care reprezintă totuși uh, o pătrime din uh, cererea de energie europeană, o energie decarbonizată. Știu care sunt dificultățile și cred că e greu să ne gândim la viitorul politicii energetice fără să evocăm măcar o singură dată și această energie nucleară. Este absolut necesară pentru a face față uh, precarității energiei de, despre care vorbeau colegii mai devreme. În al doilea rând, pescarii Uh, manifestează astăzi uh, pentru a uh, se opune unui proiect de parc eolian și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că lupta împotriva schimbării climatice nu se poate face în detrimentul ecologiei pe alte domenii. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Belami, sunt de acord cu dumneavoastră și înainte de a da cuvântul doamnei comisar. Vom mai încerca încă o dată conexiunea cu doamna Stegrud să vedem dacă va reuși să intervină. Vă rog. Puteți să mă auziți acum? Da? Da. Mulțumesc foarte mult, doamna comisar. E important uh, că Comisia ne spune că trebuie să facem investiții în tehnologiile viitorului pentru a crea locuri de muncă, pentru a ajunge la neutralitatea climatică și competitivitate. Am să vă dau un exemplu. Contribuabilii uh, germani uh, din energia solară uh, au 18 miliarde de euro și Uh, cu toate acestea nu au reușit uh, să fie destul de competitivi. Industria a trebuit să migreze spre China. Și uh, în felul acesta s-au pierdut și locuri de muncă și nici n-am salvat clima. Deci e nevoie de proiecte pe scară largă la nivel european. Vreau să vă întreb, doamnă comisar, care este părerea dumneavoastră în legătură cu invențiile care apar pe piață și aceste obiective? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Stegrud! Am să dau cuvântul domnului comisar pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră. Știu că va fi greu să răspundă la toate comentariile făcute, dar pe cât posibil puteți să aveți această intervenție finală. Aveți șapte minute la dispoziție. Depășim un pic timpul prevăzut uh, și vă mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, va fi greu să răspund la toate întrebările. Să sperăm însă că conexiunea va rămâne stabilă. În primul rând, uh, domnul Buzek a făcut uh, primul comentariu. Problema care se pune într-adevăr este cum să finanțăm acțiunile noastre, planurile care au fost uh, pregătite încă de pe când am prezentat Pactul Verde European și planul de investiții pentru aceasta. Sper, în primul rând, ca noul CFM să se adopte cât mai repede cu putință și știm că CFM-ul nu este totuși suficient pentru a finanța tot ce avem nevoie. E nevoie de sume suplimentare care să vină și putem uh, mobiliza uh, Uh, fondurile publice prin utilizarea instrumentelor financiare care să multiplice efectul acestora, cum ar fi, de exemplu, Invest EU, EIP și rolul băncilor uh, promoționale. Știm că politica de coeziune uh, și toate celelalte fonduri vor fi importante precum și instrumente de viitor, cum ar fi fondul de tranziție justă, mecanismul de tranziție justă și Invest EU, care ne vor ajuta în prima etapă a redresării economice și uh, va oferi asistența tehnică necesară pentru celelalte programe. Avem nevoie de investiții puternice din partea sectorului privat și, bineînțeles, am menținut legătura cu toți miniștrii pentru că știm că vor fi propuse pachete de stimuli economici în mai multe state membre. Trebuie să facem asta ținând cont și de ambițiile din planurile naționale și ținând cont de faptul că avem nevoie de o redresare verde, ecologică, care să ajute economiile naționale. Aceasta este și o strategie de creștere economică, pe de altă parte, va duce la crearea de locuri de muncă, va ajuta și la competitivitatea industriei noastre. Am discutat și la nivelul ministrilor, la Consiliul Informal al Ministrilor Energiei. O vom face din nou în luna iunie, când ne vom reîntâlni și am uh, o privire destul de exactă asupra planurilor naționale uh, pe care le-au prezentat guvernele. Ar fi bine ca aceștia să-și respecte angajamentele. Dacă vorbim despre soluții de viitor, într-adevăr, avem hidrogenul, hidrogenul curat, care pare a fi soluția cea mai atractivă însă pentru ca costurile acestuia să fie competitive, trebuie să umblăm la uh, cerere și ofertă prin cadrul de reglementare. Deci trebuie să avem o strategie alături de uh, strategia de integrare a energiei pe care am uh, menționat-o mai devreme și să avem niște criterii de durabilitate pentru hidrogen. Hidrogenul regenerabil și verde va fi esențial și va fi în centrul atenției noastre pe viitor. Dacă ținem cont și de cererea în creștere pentru hidrogen într-o perioadă de tranziție, e clar că uh, producția de hidrogen uh, uh, produs pe bază de gaze gaze naturale cu emisii scăzute este esențială tocmai pentru a Uh, promova hidrogenul regenerabil. Doamna Vircunen a vorbit despre adaptarea uh, cadrului de reglementare. E clar că avem nevoie de un studiu de impact și pentru obiectivele pe care le-am stabilit pentru 2030. Studiile pe care le avem acum ne arată că aceasta va duce la o revizuire a directivei pentru energii regenerabile. Mulți dintre dumneavoastră m-ați întrebat despre uh, electricitate în general, intervenția domnului comisar se aude cu întreruperi, din păcate. Știm că criza COVID a reprezentat o provocare extrem de mare pentru toate statele membre. Reacția pe termen scurt a acestora a inclus și asistența financiară la plata facturilor din partea statelor membre, iar Comisia susține statele membre pentru a lupta împotriva acestei probleme prin mai multe inițiative. Uh, pregătim un document în ceea ce privește sărăcia energetică și am anunțat și un val de renovări a clădirilor. Deci, după cum știți, există anumite restricții și avem multe clăduri ineficiente energetic uh, care vor rămâne totuși în picioare decenii de acum încolo, deci va trebui să ne centrăm eforturile de renovare pe sistemul de locuințe și să ne gândim în special la uh, familiile cu venituri scăzute. Bineînțeles, Comisia va continua să susține schimbul de bune practici între statele membre în acest domeniu. Avem un observator uh, de date europene și avem uh, și sistemul de guvernanță a primarilor din mai multe state membre care lucrează pe această temă și care uh, își vor aduce contribuția pentru o tranziție echitabilă. O altă întrebare se referea la cooperarea cu comunitățile de energie mici de exemplu prin utilizarea producătorilor uh, locali și prin uh, furnizarea de energie la nivel uh, local, printr-o integrare a sistemului pentru a încuraja și împuternicirea consumatorilor. De asemenea, în ceea ce privește gazele naturale importate și alți combustibili fosili produși la nivel local, Toate acestea pentru a avea o economie mai rezistentă la nivel european. Integrarea sectorială va fi esențială în acest sens. Și aș vrea să utilizez ultimul minut pe care îl am la dispoziție, obiectivele noastre în ceea ce privește cererea de energie um, sunt foarte clare pentru a asigura neutralitatea climatică, consumul final de energie va crește de la 23% astăzi la 25% până în 2030 și mai departe până în 2050 și pentru această creștere a cererii va fi nevoie de mai multă energie regenerabilă pe care o putem obține și la nivelul offshore. Domnilor și domnilor, acestea sunt planurile noastre pentru viitorul an și încă o dată îmi exprim dorința de a coopera alături de dumneavoastră pe marginea acestor inițiative. Bineînțeles, vă vom ține la curent uh, cu tot ce se va întâmpla din partea noastră. De altfel, această cooperare strânsă între instituțiile noastre este absolut esențială pentru a atinge obiectivele stabilite. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, vă mulțumesc uh, pentru angajamentul pe care vi l-ați luat de a lucra îndeaproape cu Comisia ITRE. Avem multe chestiuni importante care trebuie coordonate între noi, fondul de tranziție justă, care nu, este, nu ține doar de portofoliul dumneavoastră, dar care este esențial pentru noi. De asemenea, regulamentul TNE, care va fi revizuit în funcție de obiectivele de climă, renovarea clădirilor, creșterea Uh, cotei de regenerabile și prețuri rezonabile la electricitate. Toate aceste elemente, multe la număr la care lucrăm și, de asemenea, tot ce are de-a face cu strategia pentru Pactul Verde. Aș vrea să finalizăm această întâlnire. Vreau să mulțumesc încă o dată, spune cu amabilitate domnul președinte interpreților, serviciilor tehnice, secretariatului ITRE, a fost un pic mai dificil astăzi decât uh, alte ori din cauza unor probleme pe care le-am avut cu conexiunile, dar până la urmă am reușit să avem o ședință interesantă, utilă și, de asemenea, votul la cele trei avize pe pachetul păduri. Vă urez numai bine și ne vom revedea la următoarea ședință a ITRE săptămâna viitoare. Mulțumesc foarte mult!